calculele pe care le avem. Mai există un punct de ordine, domnule Kelly, vă rog, dar doar un punct de ordine. Da, vă mulțumesc pentru felul în